Ladies and gentlemen, I'm going to start the meeting of the Internal Market and Consumer Protection Committee. Can we adopt the agenda? Yes. yes. I remind you that the meeting is web streamed live and that the papers are all available. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Începem, adoptăm și agenda și ați primit și toate documentele pe site-ul nostru. După cum știți, avem și un nou număr din uh, uh, newsletterul IMCO și am avut și o delegație foarte, foarte bună luna trecută. Vom afla mai multe despre această temă. O, a fost o întâlnire foarte interesantă. Avem de aprobat și procesele verbale de reuniunilor din 13 și 14 iulie. Dacă nu vor exista observații până la sfârșitul reuniunii de astăzi, vor fi adoptate. Și vom da cuvântul și colegei noastre, doamna Stiller, să ne uh, prezinte uh, informații actualizate privind reforma din domeniul copyright-ului. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc pentru această ocazie de a vă informa privind uh, acest grup de lucru. Am mai avut deci încă două întâlniri pe această temă, unul în iulie și unul la jumătatea lui septembrie. În uh, iulie am uh, discutat despre opțiunile de politică împreună cu directorii de la uh, organizațiile internaționale de uh, profil și inclusiv din partea partenerilor din Statele Unite și uh, acești, aceste părți interesate ne-au oferit o prezentare asupra evoluției în acest domeniu de politici. În ultimul timp am discutat împreună mai multe opțiuni posibile, uh, inclu- inclusiv uh, organizarea unui grup operativ pentru urmărirea acestor chestiuni. Și s-a, vor- am, s-a vorbit și despre uh, ratificarea ultimelor evoluții pe plan internațional în acest sens și de asemenea discuta și despre instru- evoluția instrumentelor de protecție legală care vor rămâne la dispoziția uh, posesorilor de licențe, mai ales în cadrul uh, difuziunilor pe, la, tele, la televiziune. Și cred că este foarte important și în domeniul proprietății intelectuale și al copyright-ului în general ca uh, noi să putem beneficia de experiența partenerilor noștri din Statele Unite și din forurile internaționale aici în cadrul comitetului nostru. Uh, și vor mai urma și alte întâlniri, inclusiv la Washington, în cursul anului următor. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri, uh, am discutat și despre economia digitală în sens larg și este, bineînțeles, o temă foarte importantă. În ce privește întâlnirea noastră din septembrie, s-a subliniat că este foarte important să uh, tratăm în profuzime tema licențelor creative de conținuturi digital. Uh, și am avut aici invitații din țările de jos și din partea asociațiilor creatorilor de conținut de, de, pe plan internațional. Cred că iarăși aici este o temă foarte importantă să ne ocupăm îndeaproape de aceste licențe privind conținuturile uh, creative. Deci a fost practic o temă foarte largă de discuție, nu pot intra acum în detalii, dar ideea este să avem uh, acest dialog deschis ca proces și să cooperăm îndeaproape și cu colegii din celelalte comisii, din Comisia Juridică. Deci vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vă ofer această scurtă informare privind lucrările din cadrul grupului nostru. Mulțumesc, doamna președinte. Good. And at some point in the working group, you'll be discussing the new da, poate că la un moment dat în cadrul grupului nostru se va discuta noua propunere a Comisiei. Practic, de la publicarea noii propuneri, încă nu am avut ocazia să ne întâlnim în cadrul grupului nostru de lucru. Dar sigur că da, va fi pe agenda noastră la momentul potrivit și vom avansa. În orice caz vom analiza această propunere nouă a Comisiei și din perspectiva noastră specifică la IMCO. Dar deocamdată grupul nostru de lucru încă nu s-a reunit uh, după publicarea uh, acestei propuneri a Comisiei. Deci nu am avut încă ocazia să o discutăm între noi, dar cred că în câteva săptămâni o vom face. Mulțumesc! This sorry, there's important issues on how they inter- Doamna președintă, este important să într-adevăr să avem această perspectivă specifică IMCU, să ne asigurăm ce ține de competența noastră și atunci să urmăm acele teme. Doamna președinte, eh, aveți dreptate, dar eh, trebuie să vedem totuși care este și dinamica internațională. Propunerele pe care le primim din partea partenerilor, mai ales din Statele Unite, trebuie să le discutăm în cadrul Comisiei. Mai dorește cineva să intervină pe această temă? Dacă nu, vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul uh, domnului Dante și este deci inițiativa noastră ca răspuns la propunerea Comisiei privind agenda pentru economia colaborativă și vom da cuvântul domnului Dante Nicola. Mulțumesc, doamna președintă. După cum știți, este prima noastră discuție pe această temă foarte importantă și care se leagă și de alte dezbateri, alte rapoarte foarte importante, cum ar fi piața unică digitală și desăvârșirea pieței unice. Și s-a mai discutat pe această temă și în celelalte dosare, pentru că, da, e o temă foarte importantă, acest fenomen al economiei colaborative, care este uh, Uh, pe cale să cunoască o evoluție foarte rapidă. Și uh, trebuie să ținem cont de specificitățile acestui fenomen care acoperă um, aspecte foarte diverse. Uh, uneori este vorba de inițiative pe plan local, anumite secvențe ale acestui circuit economic sunt cu caracter gratuit, dar câteodată sunt și actori de nivel internațional. Deci, Ehm, această temă a economiei colaborative este unul dintre elementele noi revoluții din domeniul digital și să nu uităm să ne gândim și la alte domenii cum ar fi robotica, inteligența artificială, industria 4.0, internetul lucrurilor și așa mai departe. Și cad de fiecare dată când apar schimbări de acest gen în societate și economia colaborativă modifică și maniera noastră de a lucra și uh, relațiile dintre oameni în cadrul uh, economiei și societății. Și, sigur, pe de-o parte sunt aspecte pozitive, de exemplu, incluziunea digitală pentru o mare parte din populație, care altfel ar rămâne în afara pieței muncii. Pentru că mm, alt aspect pozitiv este facilitarea accesului la noi servicii, la noi conținuturi, oportunități sociale, dar pot apărea aici dezechilibre la care trebuie să avem grijă să le evităm. Deci economia colaborativă este și o oportunitate pentru creștere și pentru ocupare și pentru modernizarea economică. Și credem că dacă ne bazăm pe modele de consum mai responsabile, mai eh, durabile, eh, putem tinde către eh, o economie mai durabilă și mai participativă și, în definitiv, este vorba de a um, permite consumatorilor să beneficieze de servicii și produse mai bune și, câteodată, chiar și cu costuri mai mici. În ce privește um, indicatorii uh, economici privind această ramură economică, ei sunt în creștere permanentă în ultima vreme. Uh, spre exemplu, s-ar trece de la 13 miliarde în 2015 până la 300 uh, de miliarde în anii următori. Deci este clar că uh, nu putem să lăsăm să treacă acest tren pe lângă noi. Prin urmare, uh, trebuie să fim capabili să uh, jucăm un rol activ în acest domeniu, în așa fel încât Europa să nu rămână în urmă față de alte mari economii mondiale, Statele Unite, China și așa mai departe. Pentru că, da, e clar și apariția acestui nou tip de economie poate susceta anumite temeri, anumite riscuri, anumite temeri care îi preocupă deja pe lucrători sau anumite categorii de cetățeni. Am putea gândi în acest sens la așa numiți lucrători din domeniul digital. Și aici pot apărea într-adevăr anumite semne de întrebare privind natura raporturilor economice, de asemenea sunt întrebări legate și de uh, sfera protecției uh, datelor private în cadrul economiei digitale. Deci da, există lucruri noi, diferite față de uh, economia tradițională. De asemenea și uh, modalitățile de asigurare a concurenței în cadrul în spațiul digital ridică semne de întrebare. Dar uh, toate aceste segmente fac parte din transformările în curs aduse de economie digitală, deci trebuie să ne regândim în profunzime ansamblul modelului nostru economic și social. Unele dintre aceste puncte importante au fost abordate și în, uh, în comunicarea Comisiei, voi cita câteva dintre ele. Uh, exigența de a asigura accesul la piață pentru întreprinderile din economia colaborativă, responsabilitatea specifică a platformelor online, protecția consumatorilor, uh, protecția muncii și protecția consumatorului. În orice caz, această propunere a Comisiei are meritul de a deschide o dezbatere pe plan european și de a sublinia principalele teme de care va trebui să ne ocupăm în, din punctul meu de vedere, noi, Parlamentul European, trebuie să mergem mai departe, să avem uh, un nivel de ambiție uh, mai mare. Și, da, trebuie să vedem în așa, facem în așa fel în, în acest nou cadru al economiei colaborative, trebuie să uh, fixăm niște jaloane în așa fel încât să nu ne autolimităm dar și să definim uh, elementele cheie, minime, pe care vor trebui să le respecte fiecare dintre actorii acestui nou sector din economia digitală. Și uh, va trebui să discutăm, uh, de altfel, în detaliu și chestiunea prestatorilor de servicii, pentru că trebuie trasată o frontieră între ceea ce ar fi o prestație ocazională și uh, actori profesioniști Sigur, nimeni nu deține definiții prestabilite și definitive, dar trebuie să definim clar care sunt drepturile, responsabilitățile și obligațiilor și pentru consumatori, și pentru uh, întreprinzători, și pentru autorități. Pe de altă parte, în ce privește platformele online, uh, care sunt uh, scheletul principal al acestei economii, trebuie iarăși stabilite reguli, să ne referim și la transparență, și la regimurile fiscale, și la mm, protecția locurilor de muncă. Și încă o întrebare foarte mare, consumatorul, mm, utilizatorul, deci al treilea actor în cadrul acestui, acestei economii. Deci este clar că și aici, dacă stabilim niște obligații pentru aceste platforme online, în definitiv nu facem decât să consolidăm drepturile consumatorului. Pentru că nu trebuie să scăpăm de în vedere uh, chestiunea încrederii consumatorului o, un aspect cheie și pentru economia digitală și colaborativă. Deci va fi un punct foarte, foarte important pentru că și cu acel consumator trebuie să poată efectua niște alegeri în cunoștință de cauză. Deci trebuie să ținem și de normele actuale existente în domeniu și să încercăm adaptarea lor la aceste evoluții spre viitor. Oricum, ă, când vom ajunge la faza concretă, vom avea și alte aspecte despre care va trebui să discutăm, cum ar fi consecințele creșterii acestei economii colaborative asupra locurilor de muncă și lucrătorilor. Vorbim mai despre protecția drepturilor fundamentale a celor lucrători la pensie, la asigurări sociale și așa mai departe. De asemenea, trebuie să văzută și care este legătura între economia tradițională și cea colaborativă. Ne gândim la mm, ceea ce cunoaștem cu toții, turismul, sectorul financiar și așa mai departe, dar va trebui să vedem care este deci pasarela între această economie colaborativă și dezvoltarea pe plan local. Deci trebuie să vedem cum putem profita de aceste oportunități create de această evoluție economică. Sigur, nu am făcut decât să trec în revistă anumite aspecte ale economiei colaborative, dragi colegi, acum într-un timp limitat și evident este vorba în primul rând de un set de întrebări preliminare aici, dar cred că uh, în cadrul lucrărilor noastre pentru acest raport vom avea ocazia și timpul necesar pentru a răspunde acestor întrebări și a defini o poziție comună fermă din partea Parlamentului în favoarea uh, instituirii unui cadru de referință europeană, unui set de reguli europene, în așa fel încât să putem influența modul în care va evolua uh, această economie colaborativă, această oportunitate de creștere și dezvoltare. Pentru că această evoluție aduce cu ea șanse noi și trebuie ca noi, europenii, să putem profita de această oportunitate. De asemenea, să nu uităm că avem un rol de jucat în calitate de legiuitor pentru că cu toții constatăm în fiecare din statele membre și pe plan local, în anumite orașe, la diferite încercări de a institui norme de referință privind acest uh, fenomen. Deci vedem deocamdată sunt inițiative la nivel municipal mai degrabă, fie că vorbim despre transporturi sau despre servicii în turism și, sigur, autoritățile locale încearcă uneori să introducă anumite limite, anumite reguli, dar eu cred că și în acest sector a venit vremea să instituim uh, cu adevărat o piață unică europeană și să nu lăsăm timpul să treacă pe lângă noi, lucrurile să se instaleze pe un făgaș pe care nu îl controlăm. În orice caz, sunt uh, sigur că voi vom colabora foarte bine cu ceilalți raportori. Vă stau la dispoziție în așa fel încât să obținem o susținere cât mai largă pentru raportul nostru. Vom avea și o reuniune a coordonatorilor chiar astăzi și vom stabili un calendar de lucru și, în fine, uh, în de colaborare cu secretariatul, am prevăzut organizarea unui seminar în cursul lunii noiembrie, în așa fel încât, înainte de a avea prezentarea finală a raportului, vom putea discuta în amănunt pe aceste teme. Mulțumesc! The... And, Andreas, are you replacing Anna, speaking for Anna Maria? Andreas. Exactly. Thank you so much. Andreas, tu o înlocuiești pe Ana Maria? Da. Uh, Vreau să mulțumesc uh, domnului raportor pentru modul clar și serios în care s-a ocupat de propunerea comisiei. Nu este o, cu adevărat o propunere din partea comisiei, este doar o comunicare în momentul de față. Și uh, doamna Corața Bilt uh, se va ocupa de asta pentru PPE, calitate de vicepreședinte, dar nu poate să fie la reuniunea de astăzi, din păcate. Această economie a, part- a partajării, acest concept trebuie să fie astfel definit încât să uh, putem să, să, să ne ocupăm uh, de alte spații economice din lume, pe baza economiei digitale, într-un alt context. Coordonatorii au vorbit despre, coordonatorii, pardon, au vorbit despre conferința de la, din Mexic, de unde reiese foarte clar că definiția economiei digitale sau economiei partajării nu este aceeași definiție pe care avem noi și pentru americani. Trebuie să fie foarte clar uh, care este abordarea noastră față de poziția americană. Și apoi să să avem o definiție clară pentru noi. Ce înseamnă definiția, ce, mă scuzați, ce înseamnă această economie a partajării? E bine că nu că nu se interzice pur și simplu această economie colaborativă și că se încearcă adaptarea sa la nivel european, dar economia partajării nu trebuie să fie o portiță din spate pe care se intră pentru a evita legislația existentă. Trebuie să vedem unde se simplifică prea mult lucrurile pentru astfel de tactici și să vedem ce o posibilitate de intervenție are legiuitorul european, bineînțeles la nivel uh, național uh, sunt mai multe abordări în ceea ce privește economia partajării. De asemenea că economia partajării va fi tot timpul soluția numărul 2, nu numărul 1, fiindcă deja ea există astăzi la context transfrontalier, mai ales în contextul securității juridice. Iată de ce este nevoie de mai multe reguli transfrontaliere și este important ca Comisia să analizeze această chestiune din perspectiva calendarul existent, fiindcă nu putem să lăsăm asta la latitudinea statelor membre prea mult, fiindcă asta va fi în detrimentul participanților la economia bazată pe partajare. Bineînțeles, avem problema acestor uh, falși independenți și subminarea legislației muncii și siguranța utilizatorilor. Bineînțeles, aceste chestiuni pot fi discutate mai pe rar în cadrul comisiei, unde vor fi ridicate mai multe aspecte. Uh, Aș vrea să vă atrag atenția asupra raportului din Germania privind uh, situația monopolurilor. Un raport foarte bun despre care aș vrea să atrag atenția domnului raportor. Mulțumesc, eu sunt uh, raportor din umbră de la ECR și consider că acest, uh, acest domeniu este unul uh, în schimbare rapidă și trebuie să pășim cu mare atenție în ceea ce privește legiferarea. Trebuie să ne asigurăm că regulamentele nu înăbușă inovarea, și că există o situație de echilibru. Economia colaborativă aduce noi șanse de creare de locuri de muncă, de creștere economică, de um, alegere mai variată, mai ales în ceea ce privește economiile bazate pe partajare și colaborative, nu au de câștigat numai corporațiile mari și foarte multe grupuri care altfel ar fi fost excluse. Un exemplu foarte interesant uh, este cel al um, ajutorului dat uh, comunităților rurale izolate, femeilor care doresc, de pildă, să lucreze în mod flexibil, jumătate de normă, comunitățile de migranți și așa mai departe. Și am văzut și modul în care consumatorii au îmbrățișat uh, multe dintre ocaziile create de economia colaborativă. Deci trebuie să păstrăm acest echilibru, cum spuneam. Acestea fiind spuse, putem să ne uit- să vedem cum uh, Uh, încrederea consumatorilor a fost deja consolidată prin economia de partajare, sistemele de clasificare, de pildă, sau alte metode de autoreglementare prin care se stabilesc uh, sisteme de referință, uh, standarde de mărci, ceea ce, bineînțeles, a dat mai multă încredere consumatorilor. Există unele probleme, bineînțeles, mai ales în ceea ce privește interfața între economiile colaborative și cele tradiționale. Uh, ar trebui să vedem cum putem uh, să facem o colaborare mai bună la nivelul părților implicate pentru a îmbunătăți, aceste îmbunătăți aceste probleme și prin uh, regulamentele pe care le avem la dispoziție, directiva privind uh, practicile comerciale, privind uh, serviciile electronice, trebuie să ne asigurăm că aceste regulamente sunt, uh, aceste reglementări sunt aplicate cum trebuie pentru a răspunde nevoilor actuale. Am unele îngrijorări uh, în ceea ce privește regulamentele date acum, care trebuie să aibă în vedere situația de pe viitor, din viitor, să încercăm să facem schimb de bune practici pentru a ne asigura că regulamentele sunt proporționale nu sunt disproporționate și trebuie să ne asigurăm în ceea ce privește Comisia că sunt uh, eliminate obstacolele în calea comerțului pe piața unică. Asta este dorința Comisiei, dar pe mine mă îngrijorează situația în care statele membre ridică obstacole la nivel individual în calea comerțului liber. Trebuie să încurajăm statele membre să lucreze mai strâns pentru a avea o abordare comună pentru inovare și pentru oferirea de protecție acolo unde este necesar. S-au dat niște exemple interesante în statele membre unde lucrurile au fost simplificate în ceea ce privește neplătirea impozitelor, de pildă, un exemplu foarte bun în state membre unde, unde lucrurile au fost simplificate foarte mult pentru participanții în uh, economia colaborativă de a-și plăti taxele și impozitele. Și noi ar trebui să tragem învățăminte de pe urma acestor bune exemple și ca uh, întotdeauna trebuie să avem o un scop de mai bună reglementare, mai ales în ceea ce privește testarea pentru IMM-uri, fiindcă orice regulament nou va afecta, în principal, IMM-urile și acest domeniu unde delimitarea nu este foarte clară între consumator și, afac- și, și companie, trebuie să fim foarte atenți și să ne asigurăm că avem o abordare echilibrată pentru a nu pierde din vedere protecția consumatorului tradițională și, în același timp, pentru uh, a nu înăbuși, cum am spus, inovarea și uh, noile companii, startup-urile. Ca un aspect uh, care vine de la comisie, abordarea comisiei este echilibrată și, bineînțeles, dorește să stabilească noi intermediari de uh, găzduire, dat fiind prevederile directivei privind comerțul electronic în sfera digitală, iar um, Uh, abordarea Comisiei în ceea ce privește răspunderea intermediară și noile posturi merge în aceeași direcție. Pe de altă, în același timp, abordarea Comisiei nouă în ceea ce privește drepturile de autor, care uh, stârnește foarte multe întrebări în ceea ce privește răspunderea intermediară și uh, care se bate cap în cap în domenii cu elementele care au fost deja puse pe picioare în, ceea, în directiva privind comerțul electronic. Deci am unele îngrijorări uh, cum că afirmațiile făcute de comisie largi pe care le-a făcut în această comunicare s-ar putea să nu uh, se materializeze în amănunt la nivelul legislației și trebuie să fim foarte atenți că dacă schimbăm uh, legislația existentă s-ar putea să existe consecințe neașteptate și neintenționate asupra economiilor colaborative la nivel mai larg, mai ales în ceea ce privește gazdele active din directivă care ar putea să aibă un impact asupra asupra, deci din, din directiva de, de, de drepturile de autor, mă scuzați, care ar putea să aibă efect asupra participanților din economia colaborativă. O să mă opresc aici. Acum dau cuvântul, i-aș uh, dat cu i-aș, dat fi cuvânt, i-aș fi dat cuvântul drite, dar i-aș dau cuvântul uh, ca, lui Caia Calas. Mulțumesc, uh, salut orientările oferite de comisie. Este un uh, pas precaut, dar până la urmă un pas înainte, foarte bine, dar uh, realitatea despre care a vorbit și ați vorbit și dumneavoastră, doamna Ford, este că um, unele țări fac pași înainte creând regulamente la nivel național și mai rău la nivel local, regional, pentru economia colaborativă. E bine, o astfel de abordare fragmentată nu este, în avantajul, nu este decât în avantajul companiilor mari și numai uh, ele au de câștigat uh, iar, și vor putea prezenta soluții, iar cele mici nu vor putea face față. Cred că partea mai slabă în ceea ce privește aceste orientări reprezintă punerea în aplicare. Uh, Există deja regulamente și măsuri elementative uh, în acest sens uh, în directiva serviciilor, de pildă. Regulile nu trebuie să aibă caracter de discriminare, ar trebui să fie justificate de interesul public, uh, de obiective și să fie proporționale și așa mai departe și trebuie să fie înștiințată comisia de în ceea ce privește aceste reguli, dar eu... Eu nu sunt nu zic neapărat că nu, e, nu există înștiințare, dar degeaba este înștiințată comisia despre aceste reglementări dacă comisia nu ia măsuri în momentul în care nu sunt necesare aceste reglementări. și deci comisia trebuie să fie mai dinamică și să facă uh, un schimb de bune practici și să pună în aplicare acest schimb de bune practici între statele membre. Uh, Trebuie să ținem cont de faptul că s-a produs o transformare în ceea ce privește transferul de putere între consumatori și furnizori de servicii datorită uh, internetului și platformelor economice și trebuie să ne dăm seama că legislația în vig- și că legislația în vigoare oglindă și această schimbare. Și în ceea ce privește abuzurile, am înțeles că în Franța există o regulă care permite uh, proprietarului unui apartament să afle dacă chiriașul uh, închiriază apartamentul pe platforma Airbnb, cum rămâne cu, cu um, caracterul privat al informațiilor și care este abordarea cea mai bună. Întrebarea este uh, nu care sunt orientările, care este următoarea etapă și uh, cum va fi uh, punerea în aplicare, cum putem să ne asigurăm că eliminăm barierele în calea creșterii acestui sector și uh, nu creăm altele, din potriva, alte obstacole. Cred că eliminarea acestor piedici ar trebui să fie una dintre prioritățile noastre pentru acest raport. Vă mulțumesc! there's no one from GUE. There's no one from Avem nimeni de la GUE, de la Verzi? Domnul Sosa. Mulțumesc. Economia colaborativă este, are de dimensiuni mici, dar crește în mod rapid și în unele sectoare are o cotă considerabilă a pieței. Are un rol avantajos creșterii economice în Uniunea Europeană, și în statele membre, fiindcă permite cetățenilor să ofere servicii. Oferă și noi uh, șanse de ocupare a forței de muncă și noi surse de venit, precum și un calendar mai flexibil pentru persoane. Există avantaje pentru consumatori la nivelul serviciilor îmbunătățite și la nivelul uh, prețurilor competitive. și din motive uh, cadrul legislativ uh, actual, uh, cadrul juridic nu este foarte clar între situația de prestație independentă, companie, angajat, angajator. Este clar că la nivelul Uniunii Europene este nevoie de mai multă claritate în acest sens pentru a proteja consumatorii, bineînțeles, și pentru acest lucru e nevoie de reguli clare pentru cei care oferă servicii. Este important să se acorde, să există un teren echitabil pentru ca IMM-urile, IMM-urile și startup-urile, companiile noi să poată concura pe piață. Verzii sunt împotriva restricțiilor cantitative sau a interdicțiilor, fiindcă nu așa se rezolvă problema, problemele în statele membre sau sau probleme pe care le au companiile la ora actuală. Economia colaborativă trebuie să fie încurajată, nu împiedicată, dar în momentul în care este încurajată trebuie să facă at- cu atenție acest lucru. Și cu, cu mult uh, bun simț, să zicem așa, fiindcă în, mult, în multe cazuri această economie colaborativă ar putea să aibă nu numai efecte pozitive, ci și uneori negative asupra eh, relațiilor economice din țară de pildă Uber și în uh, Slovenia am avut uh, am avut niște probleme când Uber a afectat structura existentă, simul existent. Deci trebuie să avem uh, mare atenție totuși. Mulțumesc. Marco Zulo. Marco Zulo. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru abordarea foarte largă. Economia colaborativă reprezintă o cotă semnificativă a economiei noastre care este în creștere. Trebuie deci să încercăm să găsim uh, regulile potrivite pentru acest sector care va juca un rol din ce în ce mai important pe viitor mai important uh, decât la ora actuală. Să vedem unde se bat cap în cap regulile cu, ex- cu legislația leg- existentă, fiindcă în statele membre, de multe ori, legislația nu este clară. Există zone cenușii. Nu se știe foarte clar ce regulă se aplică unde. Și de multe ori se pot aplica reguli diferite în funcție de de persoana vizată. Așa deci, avem reguli diferite în ceea ce privește prevede, în ceea ce privește furnizarea de servicii într-o piață care trebuie să fie unică. Deci trebuie să stabilim niște principii clare niște orientări clare într-un cadru legislativ care să țină cont întru totul de de întreaga legislație existentă și de actele în pregătire. Dar să nu ne temem și să luăm măsuri. Așa cum s-a spus până acum, ce vom defini noi, definiția noastră trebuie să fie una cu bătaie lungă. Fiindcă acum trebuie să pierdem din, din urmă acest nou val al economiei. Iar regulile pe care le scriem noi acum trebuie să fie suficient de flexibile și suficient de largi pentru a face față schimbărilor care vor veni și asta într-un mod eficient, într-un mod eficace. Regulile, regulile trebuie să asigure avantaje consumatorilor până la urmă, fiindcă vor primi mai multe servicii, o gamă variată de servicii, în egală măsură însă ei ne vor cere să fim la, la nivelul așteptărilor lor. Iar noi, iar ce facem noi aici? trebuie să atingă obiectivul principal și anume că economia colaborativă nu este doar o modalitate de a evita um, legislația muncii sau impozitele. Evelyn Gephardt, mai cuvântul. Mulțumesc, Doamna președinte. Mulțumesc pentru această prezentare excelentă, Nicola. Cred că aici există mai multe chestiuni importante și aș dori să mă refer la unele dintre ele. În primul rând, definiția și terminologia aferentă. Comisia Europeană propune economia colaborativă ca teză. Eu cred că acest termen nu este cel mai fericit, fiindcă economia colaborativă este doar o mică parte a platformei, iar noi trebuie să vorbim despre întreaga econom, de, întreaga platformă. Ceea ce ține de, de, de competențele noastre, nu tot ce ține de această economie a platformelor înseamnă economie colaborativă, este vorba și despre vânzarea de servicii, de pildă. Trebuie să fim foarte atenți să ne asigurăm că folosim terminologia corectă Există un domeniu, platformele științifice, de pildă, ale economiei colaborative, unde oamenii de știință colaborează, dar, de pildă, o companie de taximetre care își oferă serviciile prin intermediul de platforme nu înseamnă, după mine, o colaborare între consumator și uh, companie de taxi între care oferă servicii și folosește platforma în acest sens. Deci trebuie să fim foarte atenți în momentul în care dorim să facem o definiție, definim acești termeni, fiindcă Există legislația muncii care s-ar putea să fie extrem de relevant, aspecte sociale, chestiuni care țin de protecția consumatorilor și așa mai departe. Toate aceste aspecte sunt aduse la oaltă. Deci este foarte important să definim foarte clar ce, despre ce este vorba aici pentru a vedea care vor fi consecințele. se vorbește despre interdicții. Eu nu înțeleg uh, de ce, nu asta vrem să facem noi aici, noi vorbim despre concurență loială, despre un nivel ridicat de protecția consumatorilor și protecție socială. Asta încercăm noi să obținem aici. Trebuie să vedem ce, de ce avem nevoie deci este important să vedem cum se aplică legislația actuală. Dacă lucrurile sunt bune și frumoase, nu mai avem nevoie de mai mult, dar poate că există lacune ce trebuie eliminate sau probleme ce trebuie rezolvate și asta va fi următoarea chestiune de care ne ocupăm și al treilea aspect pe care doream să-l ridic în discuție este fragmentarea din acest domeniu. Dat fiind uh, legile și regulile, regulamentele pe care le avem la dispoziție, nu este vorba, doar vorba despre faptul că statele membre au uh, reguli diferite sau poate nu au reguli deloc, dar și regulile sunt diferite între companii. Există niște granițe mentale, să spunem așa, în cadrul pieței unice. Și nu dorim ca consumatorii sau lucrătorii să suporte costurile. Trebuie să discutăm deci acest lucru. Și să spunem foarte clar că nu dor, dorim această fragmentare. Nu dorim uh, să avem aceeași discuție cu platformele ca discuția în ceea ce privește taxele, tarifele roaming. Trebuie să ne asigurăm că această economie a platformelor, fie o economie, economie partajată și așa mai departe, este în interesul consumatorilor, într-adevăr, și trebuie să ne asigurăm în cadrul platformelor că există, într-adevăr, o piață unică, nu uh, tot fel de reguli stabilite de companii, dar în detrimentul consumatorilor. Thank you, Madam Chair, and sorry for... Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că am întârziat. Am fost uh, la ședința Comisiei EMIS. Haideți să intrăm în centrul discuției. Pentru mine lucrurile sunt simple. Dorim sau nu să redeschidem directiva privind serviciile? Astăzi vedem că statele membre adoptă măsuri naționale protecționiste în natură și concepție și care nu se adaptează la uh, această nouă epocă digitală, ci încearcă să salveze industriile vechi. Cred că legile europene sunt clare, fiecare regulament care restricționează accesul la piață ar trebui să fie necesară, justificată și proporțională pentru a atinge uh, obiectivele legitime ale publicului. pot fi impuse restricții doar ca ultimă măsură. Se dorește implementarea acestui principiu al legii și uh, revizuirea, impunerea revizu revizuirilor uh, legilor în țările membre. Dorim să redeschidem această directivă a serviciilor? Dacă da, am putea să ne reîntoarcem la legile protecționiste. Dacă nu, atunci trebuie să aplicăm regulile pe care le-am convenit deja. Toate măsurile nenecesare, nejustificate și neproporționale trebuie eliminate. Nu cred că interzicerea uh, economiei colaborative sau uh, Uh, revenirea la regulile învechite de dinaintea epocii internetului uh, este necesară. Răspunsul nu este întotdeauna introducerea noilor legi, din potrivă, uneori trebuie să eliminăm legi și să lăsăm companiile să rezolve singure problemele. Trebuie să încurajăm pe operatori și nu să uh, creăm noi reguli. Nu doresc ca economia digitală să o oglindească pe cea tradițională, nu putem să ne reîntoarcem la viitor și este inutil să încercăm asta. Trebuie să convenim ce viziune să avem pe marginea economiei colaborative și apoi să vedem care sunt uh, regulile ce trebuie adaptate, dar întâi să vedem care este viziunea noastră. Mulțumesc! doamna Rozie. Mulțumesc, uh, Vicky. Este un subiect extrem de important și anume definiția. Vorbim de aceleași lucruri, dar în termeni defini, diferiți. Și mulțumesc antevorbitoarei mele pentru faptul că a spus lucrurilor pe nume. Vorbim despre economie colaborativă, dar în cele mai multe cazuri este vorba de prestare de servicii contra cost și aici nu este nimic uh, care să aibă legătură cu partajarea. Este vorba de servicii operate printr-o platformă, printr-o companie de prestare de servicii, aceleași reguli trebuie aplicate. Dar există unele politici <clears throat> naționale prin esență, de asemenea dreptul Uh, de muncă, drepturile sociale sunt pentru maximizarea uh, lucrurilor, definiții mai largi, un cadru sigur, reguli de acces care să fie pertinente, dar subiectele naționale sunt depășite și arhaice. Nu, nu sunt depășite și arhaice, și anume Uh, protecția salariaților, protecția muncii, mi se par încă subiecte de actualitate. Până să avansăm în perspectiva armonizării sociale în Europa, vă invit la prudență și să reflectăm la necesitatea păstrării protecției sociale și protejării muncitorilor, inclusiv uh, în cadrul acestei economie de platformă. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Avem uh, un reprezentant al comisiei? Domnul Van Hanen, din partea comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc uh, membrilor comisiei pentru comentarii. Voi repeta câteva mesaje pe care a încercat comisia să le transmită prin acest comunicat. Începând cu un mesaj cheie care este următorul. Economia colaborativă oferă mai multe alternative de preț pentru, și servicii pentru consumatori și poate să ducă la uh, creșterea oportunităților de angajare. Nu am încercat să definim economia colaborativă în această comunicare. Este un fenomen care se schimbă permanent și există diverse interpretări diferite, diferite ale acestei uh, economii colaborative. Ne-am referit doar la unele fenomene pe care am încercat să le abordăm în comunicare. Definiția din comunicare este doar pentru aceste scopuri. Unul din mesajele cheie pe care încercăm să le transmitem este că dorim să promovăm o dezvoltare Uh, echilibrată a economiei colaborative în Europa. Prin aceasta vrem să transmitem că toate regulile existente ce reglementează comportamentul companiilor trebuie să se aplice și în cazul companiilor din economia colaborativă, atât regulile europene cât și cele naționale. Și problema este cum să se întâmple aceasta pentru că regulile uh, nu sunt mereu adaptate la uh, afacerile moderne. Pentru legislația europeană am, avem orientări și încurajăm statele membre să ofere orientări cu privire la legile naționale și, dacă este cazul, să revizuiască legile pentru ca acestea să fie aplicabile și clare și orientate spre creștere și spre noi modele de afaceri. Cu privește, cât privește viitorul, această comunicare oferă primul pas din uh, acțiunile noastre. Vom monitoriza în continuare ceea ce se întâmplă cu economia colaborativă în Europa. Vom realiza studii. Am început deja să plănuim studii referitor la ceea ce se întâmplă pe piața locurilor de muncă, ce se întâmplă în statele membre și cum ar trebui să arate lucrurile pe viitor. În același timp, continuăm dialogul cu părțile implicate, cu grupurile de părți implicate, forumuri ale pieței unice și toate aceste realizări vor fi publicate. De asemenea, aș dori să menționez că acțiunile de aplicare ale Comisiei se vor baza pe principiile uh, exprimate în comunicare. În concluzie, Comisia vede economia colaborativă ca pe un mod promițător de a organiza uh, lucrurile, însă este o piață în permanentă schimbare și înainte să luăm uh, măsuri noi, trebuie să vedem dacă aceste măsuri sunt necesare. Mulțumesc! Nicola Dante acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc colegilor care au luat cuvântul, să le mulțumesc raportorilor din umbră și celorlalți colegi. A fost o discuție foarte utilă astăzi pentru începerea acestui dosar. În ceea ce privește definiția, da, economia colaborativă acoperă diverse lucruri, companii mari care lucrează în mai multe țări și companii mici care lucrează în comunitățile locale. Trebuie să vedem care este valoarea adăugată a economiei colaborative. De asemenea, ea se referă și la relațiile interumane, nu doar la aspectul economic. Trebuie așadar să definim câmpul de aplicare și uh, domeniul de care vrem să ne ocupăm, pentru că economia partajată sau economia colaborativă sau cum vrem să o numim, se referă la foarte multe aspecte și ar trebui să le punem la oaltă. Dintre comentarii am auzit că trebuie să fim ambițioși, că trebuie să definim acest aspect în modul corect. Nu vrem să limităm lucrurile. Nu cred că este în interesul nimănui să încerce să blocheze o uh, piață care este în creștere. Aceasta este abordarea pe care trebuie să o avem. Și am auzit că există o nevoie uh, pentru o abordare europeană Există îngrijorări că fiecare regiune, fiecare oraș are propriile reguli. Știu că există proiecte de lege în diverse țări, în Italia, în Franța, în Germania, nu știu, poate și în alte țări. Și aici există riscul să ajungem în situația în care fiecare țară are propriile legi. doar fiindcă suntem la începutul acestui dosar, nu cred că uh, trebuie să pierdem lucruri din vedere. Trebuie să avem în vedere un cadru care să uh, descrie ceea ce există deja. Avem nevoie de legi macro și apoi de un sistem care să încadreze ceea ce există deja și ceea ce s-ar putea dezvolta și să avem o abordare uh, europeană comună. Dacă vom coopera, dacă Parlamentul își va aduce contribuția, cred că vom putea să obținem un raport care va beneficia de un sprijin larg. Vom analiza economia colaborativă și diverse aspecte cu care ne confruntăm zi de zi. Există probleme ce trebuie tratate și există nevoia unui cadru. Vă mulțumesc foarte mult! Sper că vom coopera foarte bine pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Le vom da uh, vreo două minute și celorlalți membri să intre ca să poată vota. So, um, are we voting? Yes. So we can start the vote. Începem votul. Catherine, vrei să iei cuvântul? Trecem direct la votare. Am întrebat-o pe doamna raportor, Catherine Styler, dacă vrea să ia cuvântul. Nu. Așa că trecem direct la votare. Votăm raport, avizul, uh, raportul ei privind uh, semestrul european. Amendamentul de compromis 1, două părți, pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte, pentru, împotrivă, verificăm. se respinge. Trecem la compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 13, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat adoptat, amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri adoptat, 18 pentru, împotriva abțineri adoptat, compromisul 4 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 23 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 6 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 32 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 33 pentru, împotrivă, a, cer scuze, respins. 33, 33 este respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 38 ca adăugare pentru, împotrivă, să verificăm. Să adoptăm. Compromisul 8 pentru împotriva abținere adoptat, 46 pentru împotriva 46, 47, 48 se resping, 49 pentru împotriva abțineri respins, compromisul 10 pentru împotriva abțineri adoptat, 50 ca adăugire pentru împotriva Abțineri. Trebuie să verific. That falls. fost respins. Even if your card was red. Chiar dacă cardul tău ar fi funcționat, tot ar fi fost respins. Catherine, o să o luăm în considerare separat. Compromisul 11 acum pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 61 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 62 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Catherine, you're against, so that falls. Catherine, ești împotrivă, deci se respinge și acum votăm proiectul de aviz. Folosiți cartelele. se adoptă cu 28 la 2. Și acum vot cu privire la proiectul de recomandare privind accesibilitatea uh, website-urilor uh, organismelor publice. Pentru se adoptă cu 28 la 2 și voi da cuvântul raportorului. Thank you, Madam Chair. I just would like to thank... Mulțumesc, doamna președintă. Țin să le mulțumesc și tuturor colegilor care au lucrat din greu pentru a ajunge la acest rezultat, care este unul bun. Rezultatul este un mare pas înainte pentru a îmbunătăți accesibilitatea la piața digitală în uh, Europa. Și Cred că este în orice caz un excelent pas înainte, o bază de discuție pentru următoarele negocieri în domeniul accesibilității site-urilor publice. Mulțumesc! Nicola, you. Okay, so we're finished our votes, so we can move to the next part of our agenda. Foarte bine. Trecem la punctul următor de ordinea de zi și aș vrea să rog pe colegii care trebuie să plece să plece și cine rămână, cine rămâne să rămână ca să putem avea ordine în sală și să putem trece la următorul punct din ordinea de zi, avizul privind punerea în aplicare a Fondului European pentru Investiții Strategice, FACE. Thank you very much for that. Mulțumesc. Deci sper că toată lumea este pregătit. Trecem deci la uh, avizul nostru privind uh, punerea în aplicare a fondului FEIS. Domnul raportor, domnul Nicola Dante, îi dau cuvântul. Nicola, vă rog. Grazie, lavori straordinari oggi. Eh, allora... Mulțumesc, doamna președinte. Se pare că, iată, avem astăzi ore suplimentare noi aici în cadrul comisiei. În ce privește, deci, avizul nostru privind fondul FEI, s-au fost prezentate deja 63 de amendamente și lucrăm în acest moment la pregătirea șase amendamente de compromis uh, care deci vor reprezenta și punctele de vedere ale PPE-ului, a ECR-ului și um, EFDD. În ce privește opiniile exprimate de grupurile ECR și FDD, e mai greu pentru că amendamentele depuse de domnile lor merg în uh, într-o direcție opusă a celei principale din acest aviz propus. Oricum, în ce ne privește, am uh, încheiat munca preliminară la acest proiect de aviz cu încă câteva amendamente privind necesitatea de a se finanța și uh, monitorizarea punerea în aplicare a strategiei digitale europene ca pârghie de transformare a economiei noastre pe viitor. În, uh, având în vedere ansamblul de amente depuse, se conturează clar câteva teme principale pe care trebuie să insistăm pentru a îmbunătăți uh, eficiența uh, acestui fond european de investiții strategice. Și asta face că vom putea elabora câteva amendamente de compromis. În ce privește deci aceste teme principale, mai întâi este vorba despre mm, caracterul uh, central al uh, adiționalității acestor finanțări față de acțiunile întreprinse de uh, alte surse de finanțare europeană, cum ar fi Banca Europeană pentru Investiții. Deci aici, în mod sigur, vom găsi o, un text de compromis. De asemenea, încă o temă, distribuția geografică neomogenă a acestor fonduri FEIS în diferite regiuni ale Uniunii. Deci, uh, cum, ideea de compromis este să ceară o distribuție mai omogenă în al treilea rând eficiența uh, utilizării acestor fonduri, în al patrulea rând un grad mai mare de transparență se dorește în ce privește uh, aceste fonduri și mai ales gradul de informare a cetățenilor și, bineînțeles, în primul rând al beneficiarilor care ar putea recurge la aceste fonduri. Se conturează de asemenea și necesitatea unor consultări adecvate cu părțile interesate din mediul de afaceri și uh, de asemenea fereastra BME din cadrul fondului este destul de importantă și să se insiste și mai mult pe valoarea adăugată a acestor finanțări europene, pe adiționalitate. Și încă un punct, fondurile FEI sunt un instrument foarte important pentru a avansa pe, în direcția finalizării pieței unice și, bineînțeles, să ne ajute și în direcția evoluției către o piață digitală unică pentru că și aici este vorba de infrastructură, de conectivitate, de bandă largă, de incluziune și de dezvoltare durabilă în Europa. În uh, următoarele zile deja vă vom prezenta câteva texte pentru aceste amendamente de compromis în acest sens și sperăm că vom putea ajunge la un text final al proiectului de aviz Uh, cât mai satisfăcător pentru ansamblul comisiei noastre și să putem, oricum, să transmitem un aviz comisiilor Econ și Buget care sunt responsabile în fond. Mulțumesc tuturor colegilor care au uh, colaborat la elaborarea acestui aviz. Mulțumim uh, raportorului. Acum dăm cuvântul PPE-ului. Mulțumesc, doamna președinte Catrin. Mulțumesc și eu domnului raportor, domnul Danti cred că la ultima noastră discuție în iulie, în cadrul comisiei, am menționat deja că munca dumneavoastră era deja o bază foarte bună pentru ceea ce urma să consolidăm în decursul verii și uh, mă bucur că ați menționat aceste amendamente foarte constructive, mai ales 22, 23, 35 și 36, uh, care într-adevăr au fost depuse împreună de către colegi din PPE, de la grupul socialiștilor și din partea grupului ALDE. Și sunt convins că pe baza a astfel de amendamente putem construi un aviz uh, foarte pozitiv, foarte util. În ce privește discuție, așa cum am spus de la bun început, e clar că, da, nu putem ajunge din prima la ceva perfect, dar nici instituțiile nu sunt perfecte și, în definitiv, ceea ce putem noi oferi nu, nu este un panaceu, dar am remarcat, totuși, în ultimii ani, că putem ajunge la rezultate concrete și eficiente. Și, uh, în definitiv, unde putem să aducem o valoare adăugată noi sunt tocmai aceste rezultate în domeniul politicilor, în domeniul instrumentelor legislative. Pentru că când ne uităm la suma totală de investiții private care au reușit să intre în economia europeană mulțumită acest, instituirii acestui fond FEIS, vedem totuși că cifrele sunt semnificative și aceste investiții private nu s-ar fi întâmplat dacă nu am fi avut această pârghie Fondul European de Investiții Strategice pentru a oferi o garanție publică europeană. Și tocmai de aceea noi la PPI am vrea să ne concentrăm pe posibilitățile de a face mai eficient uh, practic acest fond FEIS mai degrabă decât să insistăm pe deficiențele sale actuale. Așa că cred că acesta este rolul nostru în definitiv, să propunem soluții mai mult decât să uh, stăm pe margine și să criticăm. De asemenea, în legătură cu uh, bunătățirea eficienței fondului FEIS, uh, noi am propus în amendamentul 18 să se definească clar criteriile uh, în funcție de care se evaluează adiționalitatea fondurilor disponibile față de alte surse de finanțare europene. Și, da, și eu sunt sigură că vom putea ajunge la un text de compromis. Mă gândesc și la amendamentele 31, 52 și 55. Cred că și aici avem o bază serioasă pentru a ajunge la un compromis, întrucât ă, este o prioritate pentru noi toți în această comisie să desăvârșim piața unică. Și în încheiere aș vrea să spun că salutăm și propunerea de a uh, extinde uh, area de acțiune a fondului FEIS, inclusiv în teme cum ar fi uh, creșterea gradului de sprijin pentru IMM-uri și mai ales pentru proiectele ai căror beneficiari provin din mai mult de o, decât o singură țară membră. Uh, și de asemenea susținem foarte mult și uh, această idee de uh, mai bună distribuție geografică la nivelul regiunilor UE, inclusiv prin sprijinirea consilierii tehnice privind accesarea acestor fonduri. Dar, în orice caz, sunt sigur că vom colabora în continuare foarte bine și uh, pornind de la această bază, de la această prima evaluare a propunerii originale de FEIS, cred că vom reuși să efectuăm uh, propuneri de amendament de compromis foarte bune. Mulțumim, iar acum dăm cuvântul ECR-ului, Richard Slick. Mulțumesc, doamna președinte. Fondul European pentru Investiții Strategice, instituit de domnul Juncker, este um, într-adevăr unul foarte important și e adevărat că fără el, altfel, uh, unele investiții nu s-ar fi putut întâmpla. Și după cum spune și uh, conducerea Băncii Europene de Investiție, se presupune că acest FEI se concentrează pe domeniile de pe piață unde altfel nu ar fi disponibil o finanțare. Însă, dacă la un moment dat există și neregularități în ce privește funcționarea pieței, eu nu sunt de acord că chiar este o problemă cu piața, ci pentru așa se întâmplă. Asta exprimă ce se întâmplă pe piață. De exemplu, dacă ne gândim la anumite probleme din sectorul lactatelor în uh, Franța, dar și în alte locuri, regiuni din Europa. Oricum, aici este vorba despre o problemă mai generală pe piață și uh, Eh, trebuie să fim foarte atenți pentru că să nu ne lăsăm păcăliți de tot felul de tentații și mai ales de mm, tentațiile birocratice, pentru că trebuie să fim foarte serioși dacă investim sau nu investim într-un anumit domeniu, lactate, în electricitate și așa mai departe. pentru că uneori se pot, ne putem confrunta și cu politici periculoase din partea instituțiilor care efectuează investiții. Putem ajunge să ne confruntăm și cu uh, politici nefondate, cu investiții care nu merg într-un sector profitabil. Deci când vorbim despre uh, probleme în funcționarea pieței, nu trebuie de fapt să uităm că există probleme administrative și de neînțelegere a priorităților. Deci trebuie să vedem și faptul că există câteodată o problemă între prioritățile birocrației europene și situația reală de pe piață, pentru că pe mine nu mă miră câteodată când văd că cineva ca domnul Juncker ar vrea să se joace de-a Dumnezeu pe piață, să creeze fonduri uriașe de investiții și așa mai departe. Dar nu așa se rezolvă de lucrurile. Pe de alte parte, dacă există și riscul ca uh, capitalul privat să fie împins spre margine de un aflux prea mare de investiții publice. Și uh, mă gândesc și la faptul că zeci de uh, miliu- miliarde de euro au fost uh, investite deja, inclusiv în ce privește uh, politica de creare a locurilor de muncă. Uh, dar aici vorbim despre sume care sunt programate pe zeci, pe, în termen de zeci de ani de zile. Sunt cheltuiele fără rost. Mulțumesc pentru atenție. Dita din partea domnului Coiga. Mulțumesc, doamna președintă. Într-adevăr, voi vorbi în numele colegului nostru, raportor de număr, domnul Goga care ține să sublinieze că este clar că uh, fondul uh, FEIS a fost un succes, are deja rezultate concrete și a dus la creșterea nivelului de investiții în Europa. Subliniem uh, interesul nostru pentru o asociere mai strânsă a băncilor și mai ales în domeniul finanțării care ajunge la imm ul și uh, subliniem de asemenea necesitatea de a folosi uh, toate posibilitățile adiacente pentru a extinde area de aplicare a fondului FEIS. Domnul Goga uh, susține, uh, sublinează de asemenea necesitatea unei distribuții mai omogene pe teritoriul UE și, prin urmare, încurajează Comisia să uh, intensifice comunicarea privind modalitățile de accesare a acestor uh, fonduri. De altfel, domnul Goga a fost uh, un purtător de cuvânt foarte activ al oportunităților FEIS în Lituania uh, și față de mediul de afaceri și sugerează Comisiei să pregătească o strategie de comunicare mai simplă, mai prietenoasă, în așa fel încât uh, metodologia să fie mai ușor de înțeles, cu exemple concrete, cum anume IMM-urile pot obține, accesa aceste finanțări. Domnul Goga, uh, Uh, la fel ca și majoritatea raportorilor din umbră, consideră că uh, ar trebui să se poată ajunge la niște amendamente de compromis. Mulțumim. Cum raportorul din umbră din partea GUE, domnul Saltes, vă rog. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Și la rândul meu vorbesc în numele domnului Pascal Durand mai întâi dați-mi voie să-i mulțumesc uh, domnului Danti pentru redactarea acestui aviz, care merge în direcția cea bună, la modul general, și o putem sprijini. Mai ales susținem uh, opinia raportorului cum că uh, trebuie să clarificăm un pic și să extindem marea de aplicare. De asemenea, suntem de acord și cu faptul că fondul FEIS ar trebui să asigure un grad sporit de adiționalitate în raport cu activitățile finanțate de Banca Europeană de Investiții. Și, de asemenea, a trebuit să, să se concentreze aceste uh, investiții FEIS pe acele sectoare care pot contribui pe termen lung pentru dezvoltarea societății și la protecția mediului. Spre exemplu, ne putem gândi la eficiența energetică și la energia regenerabilă, unde uh, nevoile în Europa sunt foarte presante și în sfârșit reamintim uh, raportorului că fondul FEIS trebuie într-adevăr să uh, fie extins și prelungit în timp. Mulțumim! Nu mai am alte nume înscrise din partea verzilor FDD sau EFN, dar dacă cineva dorește să ia cuvântul acum, iar dacă nu, dăm din nou cuvântul raportorului? Da, vă rog. Mulțumesc, Catrin. Aș vrea să adaug ceva, pentru că am uitat adineaur să menționez. Făceam observația că, practic, aceste fonduri sunt uh, puse la bătaie, dar nu e sigur că de fiecare dată merg exact acolo unde avem mai mare nevoie de ei pentru înființarea de locuri de muncă. Și deci aș Vreau să spun că am participat la o serie de reuniuni cu reprezentanța IMM-urilor în Europa pe această temă a FEIS și uh, de mai multe ori în ultimele luni am constatat că uh, bună parte din aceste întreprinderi au reușit să acceseze aceste uh, fonduri. Și deci, practic, pe asta trebuie să ne concentrăm, să uh, și comunicăm pe uh, marginea acestor succese deja înregistrate. Să subliniem faptul că există și IMM-uri care chiar reușesc, chiar dacă uh, fie că își îmbunătățesc modelul de afaceri, fie că se extindă uh, transfrontalier, pentru că, reamintesc, este ceva foarte important, că nu trebuie doar să criticăm munca depusă de comisie sau alte instituții, trebuie să fim capabili să subliniem și rezultatele reale, concrete, atunci când le avem și le-am înregistrat deja. Thank you for that. Mulțumesc. Și faptul că a fost uh, dat în funcțiune acest sistem de mai puțin de un an trebuie avut în vedere, dar până din nou, domnului raportor. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să le reamintesc, să le mulțumesc tuturor pentru comentarii și raportelor din umbră, în egală măsură. Eu sunt de părere că Bine, dacă dumneavoastră aveți, credeți că este o schimbare bună, da, așa este. Dar dacă uh, considerați că există și alte că există și alte posibilități de investiții, atunci va fi greu să ajungem la un uh, acord. Acest fond funcționează de un an și bineînțeles că există lucruri ce trebuie îmbunătățite, dar pentru a eficientiza și pentru a face să răspundă mai bine situației economice, trebuie să vedem cum stau lucrurile s-au propus amendamente de la ALDE și PP și de la alte grupuri cu excepția ECR și ENF. Și eu cred că da, putem să ajungem la un acord, să ajungem la un compromis. Și mesajul pe care îl vom transmite noi este că vom uh, consolida investițiile, le vom uh, ajuta pe IMM-uri, vom face investiții strategice pentru a ne asigura că uh, Există creștere economică și ocuparea forței de muncă în Uniunea Europeană. Foarte lucruri foarte importante. Mulțumesc domnului raportor și vă reamintesc calendarul. Astăzi discutăm despre amendamente. Amendamentele de compromis vor fi discutate pe 10 octombrie și vom vota în comisie pe 11 octombrie. Succes! Succes vă urez tuturor celor care vă ocupați de acest subiect important. Am încheiat discuțiile privind EFSI uh, și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre un subiect pe care, care ne interesează pe toți. Este vorba despre portabilitatea transfrontalieră a uh, a serviciilor de conținut uh, în piața internă. Avem peste 200 de amendamente, 227 mai precis, și dau cuvântul domnului raportor, domnul Țulo. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să vă spun că am un, uh, am o, uh, un rezumat foarte pozitiv al poziției noastre. Încercăm ca prin acest text să aducem la oaltă multe păreri și puncte de vedere într-un mod coerent. În textul de compromis reiese foarte clar că trebuie să se facă diferența între acces transfrontalier fără discriminare și portabilitate transfrontalieră. Aceasta este poziția comună a tuturor grupurilor. Vrem să protejăm pe consumatori, bineînțeles, dar cei care, care nu se comportă cum trebuie, nu ar trebui să aibă ocazia să exploateze lacunele. Trebuie să ne asigurăm că nu, nu se încalcă mm, informațiile private în ceea ce privește verificarea locului de reședință. Acesta ar trebui să asigure doar buna funcționare a serviciului de portabilitate și doar în această măsură să fie folosit acest lucru a fost clar de la început. Se face o distinție foarte clară între servicii gratuite și servicii plătite. Și am încercat să nu uh, ridicăm foarte multe obstacole în calea celor din urmă și am încercat să ne asigurăm că introducerea portabilității, portabilității nu va schimba echilibrul economic între diversi participanți uh, economici și mai ales nu va afecta în mod negativ uh, veriga consumatorilor, uh, celor care au abonamente. Vrem să ne asigurăm că nu se vor evita regul, uh, obliga, obligațiile din regulament prin folosirea unei țări terțe. Trebuie să ne asigurăm că există o formulare clară în ceea ce privește nevoia de a proteja consumatorii, bineînțeles, și sectorul. Textul uh, se bucură de acordul nostru al tuturor și aștept răbdare în ziua de joi. Mulțumesc raportorului. Trecem acum la raportorii din umbră de la PPE Eva. Mulțumesc, doamnă președinte. Tot eu o să fiu subcintă. Mulțumesc raportorului și colegilor pentru o colaborare foarte bună pe marginea acestui regulament de asigurare a portabilității transfrontaliere a serviciilor de pe internet. Am colaborat lin și asta datorită propunerii foarte bune primite de la comisie. Cred că am reușit să nu ne îndepărtăm prea mult de la aceasta și micile noastre ajustări introduc uh, dispoziții care uh, sunt uh, în avantajul tuturor uh, deținătorilor de drepturi, furnizorilor de servicii și consumatorilor. Am uh, avut mai multe reuniuni cu raportorii din umbră și reuniuni tehnice. Am înregistrat foarte mult progres în ultimele zile. Am obținut 25 de amendamente de compromis pe care PPE-ul le va sprijini, care oglindesc principalele chestiuni care s-au ridicat în în timpul colaborării noastre. Nu o să intru în amănunt privind aceste subiecte care au fost uh, enumerate și de domnul raportor pe scurt. Vreau să vă spun că avem o propunere echilibrată, bine țintită, care nu depășește sfera de aplicare de a permite consumatorilor de a călători uh, având la ei uh, filmele, muzica pe care au, le-au cumpărat într-un alt stat membru și să poată călători, să poată traversa trece dintr-un stat membru în altul în Uniunea Europeană, aceasta este o soluție adecvată pentru portabilitate și sper că asta este, va fi un semn bun în ceea ce privește reforma drepturilor de autor care va, care va urma. Și aștept și eu cu nerăbdare votul de joi dimineață. Mulțumesc! Raportorul, acum, raportorul S și D, domnul Danti. Aveți cuvântul. Și după gata, am terminat. <laughs> nu mai iau cuvântul. Uh, Mulțumesc lui Marco Zullo pentru munca sa. Amendamentele de compromis sunt foarte bune și mulțumesc și raport, celorlalți raportori din umbră. Cred că am avut, am reușit să avem un text bun care merge în aceeași linie cu propunerea comisie. a reușit să nuanțăm, să îmbunătățim unele elemente în uh, particular. Și mă bucur că există o devință clară a reședinței um, permanente și temporare. De, uh, obișnuite, mă scuzați, temporare. Pentru a evita posibilitatea de a exploata unele situații. În momentul în care nu ești la tine acasă, în statul membru unde locuiești, poți folosi conținutul pe internet pe care l-ai cumpărat acasă. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că în ceea ce privește această listă de bifat, aceasta este o idee bună, dar trebuie să ne asigurăm că funcționează corect. Să ne asigurăm că serviciile de localizare geografică sunt excluse. Aceasta este foarte important pentru consumatorii europeni. Printr-un act delegat am putea să verificăm dacă există inovări tehnice care să justifice adăugarea acestor servicii. Și este important să existe posibilitatea de a se, de celor care, pentru cei care oferă servicii gratuite, să le ofere în continuare clienților care călătoresc uh, în străinătate, temporar. Dacă există elemente opt-in, să le zicem așa. Asta, asta este, de fapt, obiectivul acestui regulament. S-au făcut presiuni din, uh, în ceea ce privește um, informații detaliate din partea operatorilor. Bine, asta este interesant în contextul portabilității. Ar trebui să toți fim mulțumiți că am reușit uh, să punem pe picioare acest regulament. Cred că ar trebui să intre în vigoare curând, la scurt timp după adoptare. Este un semnal foarte bun că dorim să uh, îl punem în aplicare în, uh, înainte de finalul 2017. Ar fi excelent dacă anul 2017 ar fi anul în care uh, se dispar uh, tarifele de roaming și uh, intră în vigoare și portabilitatea pentru conținutul de pe internet. Și, cum spuneam, deci, propunerea comisiei a fost foarte bună, ne-am făcut mici modificări pe aici pe acolo pentru a îmbunătăți acest text și sperăm că acest text va fi adoptat de Parlament rapid pentru a putea să intre în vigoare cât mai repede cu putință și pentru a le oferi acest drept cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Emma McClarkin de la ECR are cuvântul. Mulțumesc, Emma. Mulțumesc, doamnă președinte. Amendamentele de compromis de săptămâna trecută oferă un punct de plecare solid pentru raportul privind portabilitatea în ceea ce privește activitatea de la jurii și se obține un echilibru foarte bun între perspective de consumator și de piață, ceea ce va consolida regulamentul în linii mari. Câteva aspecte aș dori să ridic tot timpul în ceea ce privește amendamentele de compromis, de compromis, unde e loc de mai bine, poate acest lucru va fi reflectat în, la vot. De pildă, chiar dacă 5 din cele 7 amendamente uh, se referau la, prof, la uh, regular returns, amendamentele de compromis nu fac referire la această noțiune. Pentru noi, la ECR, asta împreună cu amendamente care doresc să um, restricționeze flexibilitatea pieței în ceea ce privește prezența temporară, asta ne îngrijorează foarte mult și cele două împreună creează o lacună juridică, ceea ce ar duce la subminarea portabilității la nivel transfrontal. Bineînțeles, sunt de acord cu toată lumea că portabilitatea nu ar trebui să ducă la acces transfrontalier general și uh, simpla uh, formulare în uh, considerent ar putea fi uh, uh, să fie să, să, să, să, fie, să nu fie suficientă. Bineînțeles că piețele se pot autoreglementa și până la urmă trebuie să ținem cont de acest lucru la vot. Și în afară de acest lucru mai avem unele îngrijorări în ceea ce privește unele amendamente independente care doresc să stabilească, să dicteze modele de afaceri sau, sau afectează libertatea contractuală în ceea ce privește livrarea de conținut în uh, lanțul uh, de, uh, de oferire de servicii. Nu dorim să limităm libertatea de alegere a consumatorilor în ceea ce privește contractele și nu dorim ca portabilitatea să devină restricționată sau uh, foarte costisitoare, trebuie să le permitem oamenilor să aibă acces la conținutul pe care l-au uh, cumpărat, uh, care le aparține în mod legal, în mod simplu și ușor. Și bineînțeles cu toții vrem să să, minimal, să micșorăm numărul de contradicții care apar în acest regulament, în ciuda diferențelor între grupuri. Până la urmă, am ajuns într-o situație unică în care uh, unele grupuri politice care uh, doresc ca serviciile gratuite să fie incluse au uh, limitat verifica, mijloacele de verificare atât de mult încât nu mai există posibilitatea de a opta pentru serviciile gratuite și pentru a face o verificare optimă. Deci chiar dacă eșantionarea nu este perfectă, este un instrument care poate fi folosit în combinație cu alte instrumente și care ar fi, ar fi uh, permis serviciile gratuite, dar uh, a fost uh, făcută imposibil acum și uh, mă tem că nu nu va fi folosit cadrul juridic pe care noi ne creăm dar sperăm că noile, noul cadru în ceea ce privește accesul la conținut și dispozitive pot mulțumi până la urmă consumatorii și noi suntem de acord cu amendamentele de compromis în linii mari și suntem de acord și vom vom sprijini raportul în afară de aceste câteva voturi individuale care ne pun probleme. Mulțumesc! De la uh, ALDE, Dita are cuvântul din nou. Mulțumesc, doamnă președinte! O să fiu și eu foarte succintă. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc raportorului și echipei sale pentru atitudinea constructivă pe care au avut-o. Grupul meu sprijină majoritatea amendamentelor de compromis Vreau să vă spun că totuși există o excepție uh, în ceea ce privește licențele pentru televiziune. Um, pentru noi acestea nu sunt taxe generale, ci sunt legate de producția și uh, transmiterea de programe. Dacă plătești abonamentul auto, e clar că trebuie să ai portabilitatea acestui conținut. În afară de asta, uh, Amendamentele sunt foarte bune, propunerea comisiei a fost una foarte bună și mă bucur că am reușit să mergem în aceeași direcție. Și sper că și comisia jurii va fi la fel de rezonabilă precum comisia noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! De la GUE nu e nimeni. Și trecem la verzi. Doamna Reda. Mulțumesc, doamnă președinte! Vreau să mulțumesc și eu raportorului și colegilor pentru aceste negocieri extrem de constructive. Am reușit uh, să aducem amendamentele de compromis mai aproape de um, propunerea comisiei, care a fost o bază foarte bună pentru activitatea noastră, sunt de acord și eu, și am reușit să includem uh, unele clarificări foarte importante pentru consumatori, cum ar fi faptul că vor avea în continuare acces uh, în statul membru de reședință temporară că nu li se va cere să, o, să fie verificați de statul membru de reședință și că portabilitatea nu va crește prețurile pentru consumatori și că ar trebui, bineînțeles, să se aplice în mod rapid regulamentul, iar uh, Comisia trebuie să raporteze în mod regulat privind uh, acest uh, document. Uh, Comisia deci merge în direcția cea bună și sunt de acord cu ALDE și anume că ar fi trebuit să fim mai ambițioși în ceea ce privește inclu- includerea radioteleviziunii, mai ales având în vedere propunerea drepturilor de autor care nu include nicio nu, nu include obligația pentru uh, radiodifuziune și televiziune să să ofere portabilitatea drepturilor portabilitatea transfrontalierie, deci ar trebui să existe această obligativitate. Sunt de acord cu majoritatea dispozițiilor și sperăm să putem vota pentru uh, raportul final. Vă mulțumesc! Bun. Raportorii din umbră au uh, luat cuvântul. Mai dorește cineva, altcineva să ia cuvântul? Văd că nu. Deci la din nou cuvântul domnului raportor. Vă mulțumesc. Da, foarte, foarte pe scurt. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru sprijinul acordat. Cred că acest raport se va bucura de sprijin larg. Noi eh, aici avem, eh, partajăm com- competențele noastre cu Comisia Iuri. Mulțumesc foarte mult. Votul va avea loc joi dimineață. Mulțumesc tuturor am ajuns la finalul ordinii de zi și sper să ne revedem joi pentru acest vot foarte important. Vă mulțumesc! Și a 5 jumătate va avea loc reuniunea coordonatorilor.